Ok, colleagues, um, thank you very Stimați colegi, vă mulțumesc. Um, vreau să reamintesc tuturor funcționarilor despre noua regulă. Începem la ora 14.30 uh, marți și miercuri în viitor. Vă rog să reamintiți tuturor uh, că nu mai începem la ora 15. Îmi face mare plăcere în această dupămasă să-i urez bun venit doamnei Ecaterina Zaharieva, viceprim-ministru pentru reforma sistemului judiciar și ministru al afacerilor externe în Bulgaria. După cum avem obișnuința în comisia noastră, ne va vorbi despre abordarea președinției bulgare în ceea ce privește afacerile umanitare. Tocmai am discutat cu coordonatorii în legătură cu problematica mai largă a politicii pentru dezvoltare și vă asigur că uh, la prânz am avut o impresie foarte bună că președinția bulgară ia în serios politica de dezvoltare și vrea ca mandatul să, o să fie unul de succes. Ne bucură foarte mult prezența dumneavoastră aici. Știm că, știți că de când am devenit președinte acestei comisii, am spus că avem un nivel foarte înalt de crize în lume care necesită ajutor umanitar și crizele se înmulțesc. Tocmai am auzit o uh, veste foarte tristă că uh, birourile Salvați copii din Afganistan au fost atacate în această dimineață. Mai mulți uh, angajați au fost uciși nu am putut să verificăm detaliile, însă voi uh, dori coordonatorilor, voi cere coordonatorilor să le scrie, să scrie aceste organizații. Știm uh, de primejdile cu care se confruntă aceste organizații și acum uh, acesta este doar un nou exemplu al acestor pericole. Într-adevăr, o perioadă foarte dificilă pentru acțiunile umanitare și vrem să vă susținem în munca dumneavoastră. Doamna ministru, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimați eh, membri ai Parlamentului European, din păcate, ceea ce ați spus este adevărat și chiar și în, prezentarea mea voi menționa câteva crize noi care au avut loc din momentul în care uh, ați audiat-o pe predecesoarea mea, doamna ministru din Estonia. Ce s-a întâmplat în această dimineață în Afganistan ne arată că uh, o prioritate este în continuare ignorată de uh, părțile de diversele state din lume. Așadar, cu toții uh, nu trebuie să uităm că pe, trebuie să punem pe primul loc pe al ordinii noastre de zi, al agendei noastre, discuțiile și să uh, respectăm uh, acțiunile de ajutor de dezvoltare și com- comunitară. Încep prezentarea mea prin cât, cu câteva cifre. Conform ONU, există mai multe 145 milioane de uh, persoane care au necesități acute în lume, 105 milioane primesc ajutoare într-un fel sau altul. Nu există nicio o garanție că ajutorul pe care îl primesc este adecvat indiferent de creșterea uh, sumelor um, acordate de către comunitatea internațională, există o, un um, deficit de finanțare de 25 de milioane, miliarde de uh, dolari americani doar în acest an. Vă dau câteva exemple specifice. În Siria sunt 13 milioane de persoane care necesită ajutor și 2 milioane nu sunt acoperiți deloc de ajutor, de acțiuni umanitare. În Yemen, 11 milioane, în uh, regiunea Rahin din Myanmar, o treime din copii suferă de malnutriție. 60% din populația din Libia are nevoie de ajutor alimentar. În Sudanul de Sud avem 2 milioane de persoane strămutate intern și în Republica Democratică Congo numărul lor se ridică la 4 milioane, peste 4 milioane. Încheie acum cu aceste cifre pentru că, din păcate, dacă aș continua, nu am mai avea timp pentru alte discuții. Bulgaria, împreună cu mulți dintre partenerii săi europeni, a văzut uh, direct uh, impactul groaznic al uh, conflictelor mondiale Uh, sute de mii de persoane strămutate au trecut peste granițele noastre. Uniunea Europeană conduce lumea în uh, răspunsul colectiv la uh, dezastrele umanitare. Resursele noastre nu sunt nelimitate, dar trebuie să intensificăm capacitățile noastre de a răspunde la dezastrele naturale și la conflictele umane. Trebuie să uh, Ehm, încercăm să remediem cauzele acestor probleme și câteva dintre conflictele actuale, în special în Africa, s-au agravat datorită secetei și conflictelor în legătură cu accesul la terenurile ehm, productive și la apă pentru agricultură. Deci conflictul din Darfur poate să fie descris ca primul conflict cauzat de schimbarea climatică. Unele dintre conflictele de durată din lume sunt în state din ce în ce mai aride, cum ar fi Sudul Sudanului, Chad și Mali. Conform uh, indexului de vulnerabilitate globală la schimbarea climatică, din 186 de state, Chadul este cel mai vulnerabil la schimbarea climatică. Considerăm că răspunsul stă într-o combinație de uh, reforme a sistemului umanitar internațional, a acorda resurse suplimentare și cunoaștere din sectorul privat și utilizarea noului cadru de rezistență comunitar pentru a preveni și a rezolva conflictele. Înainte de a merge mai departe, vreau să salut munca excelentă făcută, efectuată de predecesorii noștri, Malta și Estonia, care au creat o platformă solidă pentru a duce mai departe aceste idei. Ambele state au definit uh, provocările cu care ne confruntăm și au înregistrat progrese spre un acord larg în legătură cu uh, um, focalizarea umanitară și de dezvoltare în, și abordarea noastră față de rezistență. Rolul nostru este să ducem mai departe implementarea acestor strategii și politici. La o reuniune a acestei comisii cu câteva luni în urmă, uh, colegul nostru, uh, ministrul Sven Misk, Mixer din Estonia, a menționat că o, mm, Consiliul ONU, în legătură cu finanțarea umanitară, a identificat un deficit de finanțare de 15 miliarde de dolari americani pentru uh, acțiunile globale umanitare. Uh, am înregistrat uh, progrese limitate în Yemen, Sudanul de Sud, Somalia și nord-estul Nigeriei. În plus, au apărut noi probleme în alte regiuni, inclusiv uh, strămutarea uh, poporului Rohingya în Myanmar. Strategia globală comunitară cere o uh, acțiune comună pentru a, pre, pentru a împiedica ca situațiile fragile să se transforme în noi dezastre umanitare. Vrem ca uh, să, să folosim capacitățile uh, colective umanitare de dezvoltare și diplomatice ale Uniunii pentru a uh, aborda cauzele uh, care stau la rădăcina conflictelor. Trebuie să ne gândim ce putem să facem altfel pentru a crește coerența, eficiența și eficacitatea resurselor noastre. Abordarea aceasta este coerentă cu consensul european în legătură cu ajutorul umanitar, care exprimă angajamentul Europei de a ajuta pe cei uh, um, care necesită ajutor în lume. Uh, summitul Umanitar Mondial a înregistrat angajamente de la o serie de actori s-a creat un cadru coerent pentru acordarea asistenței umanitare în mod eficient și eficace. Ținând cont de concluziile Consiliului din 2016 ale în, la sum, în legătură cu acest summit, președinția bulgară va continua să promoveze discuțiile în legătură cu procesul de implementare a angajamentelor noastre și ale inițiativelor comunitare. Vom acorda atenție specială eficienței ajutorului și reformării sistemului internațional și actorilor. Spania, Franța, Italia și Portugal deja au demarat o dezbatere importantă, o dezbatere importantă cu idei în legătură cu o abordare sistematică la răspunsul la crize, în special la crizele uitate. Președinția va lua această va beneficia de această oportunitate pentru a consolida ideile respective și pentru a explora opțiuni de a îmbunătăți felul cum monitorizăm și uh, gestionăm reacția la crizele umanitare și la dezastrele naturale. Vom examina posibilitatea de a stabili o procedură între statele membre și Comisie pentru a pune în comun informații în legătură cu planificarea și răspunsul la crize înțelegerea poziției noastre comune în fiecare criză ne, va ajuta să ne angajăm mai eficient cu ONU și cu ceilalți donatori. Vrem să susținem și să subliniem uh, caracterul de uh, lider al uh, chemării la acțiune în legătură cu protecția față de violența bazată pe gen în urgențe. Credem că Ur, ur, aceasta este o discuție care trebuie purtată urgent. Trebuie să uh, căutăm, îmi cer scuze, spune uh, vorbitoarea, vrem, trebuie să luăm măsuri practice. Aseme, aceste măsuri uh, ar trebui să acorde răspunsuri în legătură cu programele proprii și procedurile uh, pot să protejeze femeile, fetele, băieții și bărbații de asemenea violențe. Trebuie să avem politici, sisteme și mecanisme care să scadă violența bazată pe gen, în special riscul de violență împotriva femeilor și fetelor, și să acorde servicii sigure și cuprinzătoare celor afectate de violențe. Una dintre consecințele îngrijorătoare ale uh, situației umanitare globale este eh, generația pierdută de copii care cresc în tabere de refugiați și care eh, nu au dreptul la o, o educație decentă. Trebuie să ajutăm să le aducem un simț al normalității și să le dăm speranța și ocazia de a fi cetățeni productivi. Bulgaria va promova în acest sens uh, acordarea de uh, educație de calitate în uh, urgențe umanitare care pot să ajute la prevenirea și atenuarea uh, deficitelor de educație. Educația este fundamentală pentru dezvoltarea umană, socială și economică și un element cheie pentru a uh, obține o pace durabilă și o dezvoltare sustenabilă crizele alimentare continuă să aibă un impact sever asupra populațiilor afectate. Președinția bulgară va continua să lucreze spre un uh, răspuns colectiv adecvat pentru a preveni și atenua uh, foametea și malnutriția. Deja am menționat dreptul internațional în uh, prezentarea mea și în legătură cu ceea ce s-a întâmplat azi, astăzi în Afganistan este un subiect foarte important. Nu trebuie să contenim, să transmitem tuturor partenerilor noștri că uh, nu se poate tolera încălcarea legislației umanitare internaționale. Și vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru că Parlamentul European a dat dovadă de leadership și a arătat că uh, este un partener umanitar pentru guvernele și mm, popoarele care au nevoie de ajutor. Bulgaria va, se va concentra pe acțiunile practice care vor face ca răspunsul umanitar să fie mai eficient și eficace. Uh, aștept uh, întrebările și opiniile dumneavoastră și uh, sper că vom avea un dialog constructiv în următoarele luni. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Deja mai mulți colegi mi-au cerut să intervină și mai mulți se anunță acum. În mod normal îi dăm cuvântul domnului Guerrero raportor, dar a, în acest caz domnul Venta din PPE a solicitat să intervină primul pentru că este în mijlocul unui trialog și vrea să poate să se exprime primul. Mulțumesc. Foarte pe scurt, vă mulțumesc pentru prezentare, pentru prezentarea priorităților președinției bulgare. Mă bucur că aceste uh, priorități includ trimiteri la rezistența în cazul crizelor. Este crucial uh, și ca statele uh, din sudul global să poate să își rezolve crizele proprie fără să depindă de ajutor uh, extern. Un al doilea punct care este de asemenea important este acest nexus umanitar și de dezvoltare care apare în prioritățile dumneavoastră. Iar aici întrebarea mea pentru dumneavoastră uh, care este, cum vă asigurați continuitatea și că nu există o duplicare a eforturilor uh, actorilor umanitari? Și ultima, ultimul comentariu, mi se pare de asemenea important ca președinția dumneavoastră să uh, răspundă și prin anticiparea crizelor. Este vorba aici de credibilitatea Uniunii Europene, să nu uităm pe cei în necesitate de asistență și în acest context v-aș întreba dacă președinția bulgară are priorități specifice regionale în acest sens, în legătură cu crizele uitate. Vă mulțumesc, Enrique Guerrero. Mulțumesc uh, pentru intervenție. Uh, vă mulțumim pentru prezentarea programului președinției bulgare. Este un program uh, amplu și cuprinzător în momentul în care un stat organizează, își asumă pentru prima dată președinția Uniunii, este un moment uh, de, foarte bucurător pentru statul respectiv și foarte energizant în uh, ducerea mai departe a agendei pe care poate alte state care au deținut președinția de mai multe ori nu și-o asumă cu atât de mult entuziasm. Eu am fost în Ministerul de Educație spaniol când Spania a deținut prima președinție europeană cu mult timp în urmă și mi-aduc aminte perfect uh, acel moment uh, de optimism și speram ca optimismul uh, să dureze șase luni și să ne permită să avansăm. Ați făcut referire la începutul intervenției dumneavoastră la situația umanitară din lume și mi se pare foarte important. Uh, în comisia noastră o știm foarte bine, însă în afara Parlamentului nu știm dacă lumea este conștientă de faptul că criza umanitară mondială nu se reduce la situația din Siria sau nu se reduce la impactul Uniunii Europene în Uniunea Europeană al eh, situației din Siria, că Republica Democratică Congo, în cornul Africii, în alte locuri din Asia și chiar din America Latină și de pe alte continente sunt milioane și milioane de persoane care în acest moment uh, își văd viața în pericol pentru că le lipsesc uh, chiar și alimentele pentru a supraviețui. Așadar, uh, partea intervenției dumneavoastră care ține de crizele uitate, mi se pare foarte importantă. Este un lucru care trebuie, pe care ar trebui să și-l asume statele membre și Comisia în această perioadă. Să fim conștienți de faptul că aceste crize care nu au un impact direct asupra vieței, vieții interne a statelor membre ale Uniunii uh, rămân crize umanitare uh, de prim rang. Și aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că în acest moment Parlamentul și Comisia noastră DEVE evaluează cum funcționează diversele instrumente ale politicii de cooperare și dezvoltare și de ajutor umanitar și avem o evaluare pendinte din partea Comisiei Europene în legătură cu funcționarea și situația politicii de ajutor umanitar a Uniunii. Consil v-aș uh, sfătui ca nu doar Parlamentul, ci și președinția bulgară să profite de această evaluare din partea Comisiei pentru a da un impuls acelor aspecte care nu funcționează suficient de bine. Ne-ați uh, indicat că unul dintre obiectivele pe care le repetă diversele președinții care apar în fața noastră este să pună în practică compromisurile, angajamentele de la uh, summitul umanitar de la Istanbul din 2016. Parlamentul a trimis o delegație la acest summit umanitar și eu am făcut parte din delegația respectivă. Suntem conștienți de faptul că s-au făcut mult, multe angajamente, atât de la, de la nivelul Uniunii Europene, cât și uh, de, de la nivelul statelor membre acel, așa numitul acel grand bargain, care poate nu este termenul cel mai potrivit pentru un angajament umanitar, pentru că implică un interes uh, funciar. Dar angajamentele rămân, așteptăm ca Comisia Europeană să ne facă o prezentare a gradului de angajament, a gradului de îndeplinire a acestor uh, angajamente de la summitul umanitar și de asemenea mi se pare un moment foarte bun pentru ca această evaluare să uh, țină cont și de statele membre uh, și poate să îi se dedice o reuniune a Consiliului. În legătură cu viitorul, noi la comisia noastră și am înțeles, că și, și am înțeles și din intervenția dumneavoastră că vă interesează și pe dumneavoastră un mecanism, ca mecanismul, ca mecanismul pentru ajutor umanitar să fie unul uh, unic, ca acest uh, mecanism să fie condus de principiile ajutorului umanitar și a dreptului umanitar la care ați făcut trimitere cel puțin de două ori în intervenția dumneavoastră. Așadar, nu dorim să, ca acest aspect să fie periclitat în ceea ce privește propunerea care va veni din partea Comisiei în mai. Poate președinția bulgară va avea puțin timp de, pentru a reacționa la această propunere a Comisiei, pentru că dacă totul se va întâmpla conform calendarului, dacă această decizie va fi prezentată în mai, deja președinția dumneavoastră va fi aproape pe sfârșite și poate am dori poate puteți lua legătura cu comisia în prealabil pentru a evalua mm, poziția dumneavoastră. În ceea ce privește educația în uh, situații de urgență și uh, prevenirea violenței de gen, comisia noastră s-a pronunțat în mai multe rânduri în sensul pe care l-ați menționat, însă aș dori să mă refer la un aspect concret. Bineînțeles că obiectivul principal este ca copiii să fie educați. Acei copii care sunt în afara Uniunii, în situații de urgență, în tabere de refugiați sau în societăți eh, cum ar fi în Liban sau Iordania sau Turcia, care primesc eh, mii de eh, milioane de refugiați. Însă avem și o situație în mecanismul nostru de ajutor umanitar. Copiii refugiați din interiorul Uniunii Europene, care încă nu au statutul de refugiat, au dificultăți extrem de mari pentru a avea acces la un sistem educativ al statului, statelor membre sunt multe state membre care nici măcar nu au uh, statutul de refugiat, însă aceștia trebuie, acești copii trebuie să fie școlarizați la trei luni după ajungerea în Uniunea Europeană. Însă eu uh, uh, am un studiu care arată că în mai mult, în diverse state ale Uniunii, acest, uh, această obligație comunitară nu este respectată nici în ceea ce privește uh, scolarizarea uh, până la începerea școlarizării până la trei luni de prezență într-un stat membru și nici măcar nu li se oferă un ajutor suplimentar, de exemplu atunci când nu cunosc limba sau când trebuie să recupereze un deficit uh, educațional în, în urma uh, faptului că au trebuit să fugă timp de mult timp din statul de origine. Uh, câteva observații rapide în final. În câteva săptămâni sau luni va avea loc uh, cea de-a doua conferință legată de Siria, convocată de doamna comisar Mogherini și v-aș uh, solicita în calitate de președinte a Consiliului să impulsionați statele membre să participe activ la această conferință. Închei acum uh, cu trimite la ultima parte a intervenției dumneavoastră în care ați menționat necesitatea de a proteja actorii umanitari. Ați uh, spus-o în, încă o dată cu acesta, în legătură cu acest atac uh, împotriva organizației Save de Salvați Copiii, lucru care deja se generalizează în diverse conflicte, se bombardează spitale și școli. Trebuie să reacționăm cu o forță politică pe ca, care să dea vizibilitate eforturilor noastre de apărare a acestor actori umanitari care ajută la salvarea atâtor vieți. Vă mulțumesc, mulțumesc Enrique, Maria Holbrook. Äh, Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. În ceea ce privește ajutorul umanitar, există câteva puncte în programul de lucru al președinției cu privire la politică umanitară. Aș dori să întreb despre securitatea alimentară și agricultură, pentru că ele sunt foarte strâns legate de ajutorul umanitar. Adesea, nutriția și ajutorul alimentar sunt foarte importante. La fiecare doi ani se face un raport de progres în ceea ce privește siguranța alimentară. Și se analizează situația prezentă în domeniu și aceste informații legate de agricultură se găsesc și în raportul respectiv. Trebuie să aflăm dacă în această vară, când se va redacta noul raport, ce concluzii se vor trage? Ce măsuri vor fi luate în urma acestui raport? Acest raport se va apleca spre vechile sau spre noile obligații în ceea ce privește securitatea alimentară. Aș dori să fie incluse aceste aspecte și în concluziile Consiliului și să se țină în, în uh, să se ia în considerare noile obligații. Avem acest consens uh, în care se dorește promovarea unei agriculturi durabile și ecologiei agrare. Ar fi foarte bine ca, în concluziile sale, Consiliul să fie foarte precis și să ia în considerare noile obligații în baza consensului. În aprilie, FAO se va ocupa de uh, un summit internațional cu privire la agricultură, cred că va participa și Uniunea Europeană, și în, la acest simpozion, îmi cer scuze, trebuie să fie evocat conținutul acestui consens ecologia agrară trebuie să fie și ea promovată acolo. Consolidarea, de fapt, este termenul care a fost ales de FAO. Și aș dori să uh, aflu dacă președinția bulgară a Consiliului susține agroecologia. În situații de criză, în situații de urgență, în uh, caz de dezastre uh, meteorologice, statele membre uh, vor putea astfel să fie mai bine pregătite și să acționeze mai eficient. După ultima catastrofă, regiunile care se bazează pe agroecologie și-au revenit mult mai repede decât celelalte și asta cu mai puțin ajutor umanitar. Mulțumesc. Doamna Dornanu. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă ministru, vă mulțumesc că ați venit să ne prezentați prioritățile președinției bulgare în ceea ce privește ajutorul umanitar asigurat de către Uniunea Europeană în întreaga lume. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui aspect important pentru mine. Cred că acțiunile umanitare trebuie să fie concrete și realiste. Țara dumneavoastră a spus că va pleda pentru ajutor, ajutorarea refugiaților, migranților și strămutaților din întreaga lume. Eu am fost în uh, Kurdistanul irachian și am vorbit acolo cu persoanele strămutate, am fost uh, și în Africa de multe ori. Nevoile fundamentale sunt aceleași ale acestor oameni. Ei doresc să trăiască în țările lor, să se dezvolte acolo și să aibă o viață bună cu familiile lor acolo. Primirea refugiaților cu sutele de mii în Europa Uh, nu poate să fie o soluție eficace pe termen lung. Acțiunea umanitară în aceste părți ale lumii din care vin refugiații este deci fundamentală. Ei trebuie să poată trăi acolo în cele mai bune condiții. Apelul constant la căderea frontierelor europene și de a primi oameni care sunt smulși din țările lor de origine în aceste țări noi în care sunt străini și în care nu au niciun viitor, nicio perspectivă, este contrar obiectivelor de ajutor umanitar. Întrebarea mea este dacă președinția dumneavoastră va veghea asupra uh, va veghea asupra obiectivului unic al păcii și stabilității în lume, care este o condiție fundamentală pentru eficacitatea politicii umanitare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Am avut o rundă de întrebări din partea grupurilor, așadar va răspunde doamna ministru acum și apoi vom mai avea o rundă de întrebări. Cred că mai doresc încă trei colegi să intervină. Doamna ministru, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi continua în limba mea maternă, foarte frumoasă. Uh, pentru că la urma urmei și diversitatea lingvistică înseamnă ceva pentru Europa. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și pentru întrebări, vă mulțumesc pentru sprijinul pe care ni-l acordați programului și viziunii noastre în ceea ce privește ajutorul umanitar. S-a făcut această legătură Uh, cu programele umanitare internaționale. Voi încerca să iau întrebările în ordinea în care mi-au fost adresate. Într-adevăr, în programul nostru, uh, precum și în programul Comisiei, au fost uh, Programul nostru a fost susținut de cel al Comisiei și trebuie să spun că una dintre principalele provocări și datoria noastră este de a promova reziliența, rezistența țărilor în fața crizelor. Așadar, țările trebuie să poată reacționa mai bine în fața crizelor. Și pentru asta trebuie alocate resurse specifice, nu doar prin ajutor umanitar direct, ci și prin formare, prin uh, educarea uh, persoanelor din instituții, generarea rezilienței economice, dar și a uh, capacității și consolidarea capacității de reacție este ceea ce își uh, doresc uh, funcționarii noștri în ceea ce privește legătura între dezvoltare și ajutor umanitar. Aceasta este o inițiativă majoră care va duce la o utilizare mai eficientă a mijloacelor noastre, dar va contribui și la consolidarea acestor țări și la o mai bună rezistență. Am ajuns la întrebarea doamnei Dornano astfel. Tocmai că programele de dezvoltare trebuie să prevină aceste crize și să creeze perspective în uh, țările care sunt și sursa migrației, dar și în țările de tranzit. În drugi formatii forumii, Тогава, когато обсъждаме... În Consiliul de Afaceri Externe, atunci când se discută provocările pentru Europa și pentru întreaga lume, ajungem la concluzia că politica de migrație și politica de securitate trebuie să se ocupe de aceste lucruri. Cum vom face față? Cum vom rezolva problemele la rădăcină? Acest lucru se poate face prin dezvoltare, prin uh, învățământ, prin uh, crearea unor instituții stabile și a uh, securității, a stabili, uh, prin stabilirea securității în aceste țări. Știu că sună foarte cunoscut. Știu că poate vi se pare că sunt clișee, dar trebuie să facem astfel încât companiile europene să investească în aceste țări sursă. Uh, companiile europene trebuie să fie sigure că există și că este respectat statul de drept în țările în care investesc. În ceea ce privește legătura între ajutorul umanitar și dezvoltare, o altă prioritate pe care am uh, evidențiat-o s-a referit la migrație și ajutor umanitar. Și în acest sens îi mulțumesc domnului Enrique Guerrero pentru că îi apreciez foarte mult activitatea despre care am auzit uh, multe, avem multe de învățat din experiența dumneavoastră. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră, Ideile dumneavoastră cu siguranță ne vor prinde bine. Și vin în completarea viziunii noastre. S-au mai făcut și câteva observații, unele de ordin financiar. Putem să tot avem noi idei strălucite, dar dacă nu avem bani, v-am spus că această, acest deficit de finanțare este de 25 de milioane de dolari. Cum spuneam, dacă nu avem uh, fonduri, nu putem să ne atingem obiectivele de a nu mai avea războaie, de a nu mai avea morți în urma războiului, de a avea pace în lume. Vom avea un consiliu informal cu, informal cu privire la dezvoltare în luna februarie și apoi vom începe să discutăm ideile comisiei cu privire la instrumentele financiare pe care le putem folosi în dezvoltare și ajutor umanitar. Vă asigur că președinția va ține cont de toate părerile, iar obiectivul nostru va fi să înlesnim funcționalitatea acestor instrumente. Și vom încerca de asemenea să facem astfel încât implementarea lor să fie mai eficace din punct de vedere al costurilor și să fie cât mai extinsă. Cu siguranță vă vom ține la curent cu aceste dezbateri din momentul în care vom avea documentul comisiei. Mă bucur că au fost sporite fondurile pentru învățământ în fiecare an, mai ales cu ajutorul dumneavoastră. 48% este o cifră bună Într-adevăr, educația insuficientă este o problemă serioasă, o cauză a crizei migrației și ea nu este o problemă doar a copiilor uh, strămutați sau aflați în tabere de refugiați, ci este o problemă care apare în toate țările în care ajung refugiații. În ceea ce privește agroecologia, която, доклад, който ще излезе лятото тази година. Urmează să apară un raport, în, un studiu în vara aceasta și cred că aceste rapoarte trebuie luate în seamă, nu trebuie doar citite, trebuie să tragem învățăminte de pe urma lor. Pentru că trebuie să învățăm uh, din greșelile noastre. Chiar și cea mai puternică Uniune, chiar și cei mai puternici donatori de ajutor umanitar pot să greșească și dacă nu reușesc să dea rezultatele pe care le promit, atunci vor eșua. Așadar, este foarte important nu doar să citim rapoartele comisiei, ci să ni le însușim și să ajungem la rădăcina problemei. În ceea ce privește uh, din nou um, agroecologia, este un subiect care mi este foarte drag mie. Eu vin, slavă Domnului, dintr-o țară care nu are nevoie de ajutor în uh, domeniul agriculturii. Um, terenurile agricole și-au mărit suprafața de două ori în ultimii ani um, din ce în ce mai multe crize am aflat recent că sunt cauzate din uh, de uh, lipsa hranei, de subnutriție și de lipsa accesului la apă potabilă și la terenuri nepoluate. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările, sper să nu fi ratat nimic, dar dacă am ratat, vă rog frumos să mă iertați și uh, Uh, pot să reiau dacă e nevoie. Nobody's indicating nu spune nimeni că ar mai fi vrut mai multe informații sau răspunsuri mai lungi. Așadar, putem să trecem la Ana Zabovska de la PP. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, Linda. Doamnă ministru, în primul rând, felicitări pentru uh, prima președinție pe care o deține Bulgaria la Consiliu. Dați-mi voie să-mi cer scuze apoi că nu am asistat la prezentarea dumneavoastră mai devreme. Am o întrebare foarte precisă Anul trecut am asistat la eliberarea mai multor regiuni din Siria și Irak de sub ISIS, de sub Daesh. De exemplu, Alep sau Mosul sau Ninive. Situația din aceste regiuni, după eliberarea de sub Daesh și după conflictele uh, de acolo, dar înainte de plecarea ISIS este catastrofală. Este vorba despre o criză umanitară, a fost distruse infrastruc- casele, infrastructura, nu este curent, nu mai sunt școli, nu se mai poate vorbi despre îngrijiri medicale, iar populația din acele zone ar dori să se întoarcă acasă În Uniunea Europeană se organizează colecte, sunt campanii organizate de ONG-uri pentru a reconstrui aceste zone. Întrebarea mea este dacă președinția bulgară are cumva vreo inițiativă în plan pentru ajutorarea acestor regiuni, pentru a îi ajuta cu adevărat pe locuitorii de acolo să se întoarcă acasă. Vă mulțumesc! Aș dori să mai adaug, spune doamna președinte, uh, că acum la Idlib, uh, lângă granița cu Turcia, uh, refugiații am început, au început să plece și din această zonă a Siriei, deci ne putem aștepta la o criză umanitară. Deci e cel mai bine să fim pregătiți în loc să uh, Uh, ne ocupăm de criză în ultimul moment. Domnul Neuser, din partea socialiștilor. Ja, <clears throat> vielen Dank, dass Sie uh, uns Gelegenheit geben, uns hier im Entwicklungsaus... Mulțumesc foarte mult. Îmi dați ocazia să sau ne dați ocazia să discutăm aici, la Comisia DEVE. Am mai multe observații. Gătură cu ajutorul umanitar. Colegul Enrique a evocat multe subiecte deja, iar dumneavoastră ați spus că există probleme de finanțare, un deficit de finanțare din ce în ce mai pronunțat când vine vorba de acest uh, ajutor umanitar, deoarece uneori Statele Unite nu mai finanțează deloc sau aproape deloc pentru aceste crize în condițiile în care vor să sporească bugetul apărării cu 2%. Mie mi se pare aici o contradicție, cum că o țară atât de mare, cum sunt Statele Unite, nu își mai uh, respectă angajamentele în ce privește dreptul uh, umanitar. Un exemplu recent se retrage practic ajutorul pentru Palestina și crește bugetul militar. Cât privește educația, cred că aveți o abordare corectă. Trebuie să ne concentrăm foarte clar pe educație, astfel încât copiii care se găsesc în taberele de refugiați să poată și ei să fie școlarizați, să nu se piardă ani întregi din educația lor. Deci această educație joacă un rol foarte important pentru integrarea refugiaților, permițând niște perspective pentru acești copii din taberele de refugiați. Mi-ar place să știu mai multe de la dumneavoastră în legătură cu punerea aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă și este un uh, apel care se lansează către Comisie, dar și către statele membre, așa cum o faceți dumneavoastră, vă doriți, așadar, o punere în aplicare rapidă a acestor obiective. Pe durata președinției Consiliului, evocați și uh, soarta acordurilor de la Cotonou după 2020. și știu că summitul ACP-UE va avea loc uh, următorul așadar în Bulgaria. Mai multe state membre nu își doresc așa ceva, ei doresc această întâlnire să aibă loc la Bruxelles, însă anul trecut acest summit a avut, a avut loc în altă țară, deci nu în Belgia, la Bruxelles și dumneavoastră doriți ca acest summit într-adevăr să aibă loc în țara dumneavoastră. Foarte bine. Politica de migrație. Și Bulgaria este afectată de migrație pentru că are granițe externe foarte lungi. Și ați constatat și dumneavoastră că există o lipsă de solidaritate europeană când vine vorba de controlul uh, frontierelor, al granițelor. Problema de lipsă de efective care se manifestă și avem, bineînțeles, mari probleme la granița dintre Turcia și Siria, repercutate apoi problemele asupra Bulgariei, ar trebui ca uh, țările europene să fie mai solidare cu Bulgaria în acest sens. În Bulgaria sunteți o țară de primire pentru persoanele care suferă de persecuții și în 1943 acum 65 de ani, deci, Irlanda a cunoscut o situație foarte asemănătoare și chiar au loc actualmente niște comemorări ale Holocaustului, despre asta este vorba aici la Parlament. Ehm, deci mai mult decât oricând trebuie să facem, uh, uh, să dăm dovadă de solidaritate pentru a vă ajuta să faceți față problemei refugiaților. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Kenge, Cecil. Mulțumesc, Linda, mulțumesc doamnei ministru. La început vreau să vă spun că mă simt uh, foarte aproape de cei care sunt în prima linie pentru a ajuta pe copii, pe cei de la Save the Children care au fost atacați în cursul misiunilor, în zona în care ei uh, îi ajută acești copii. Uh, în Afganistan, așadar, chiar acolo au avut loc atacurile respective. Uh, încep cu asta pentru că ca Save the Children sunt multe alte organizații bazate pe voluntariat pe persoane care sunt deplasate în diverse țări în condiții maxime de incertitudine, fără niciun fel de protecție așadar. Deci uh, sunt persoane care trăiesc și acționează, aceste persoane din ajutorul umanitar, uh, trăiesc în niște condiții foarte grele în Afganistan, dar nu numai. Și atunci m-aș referi ce facem cu aceste persoane care și-au consacrat viața uh, în ajutarea celorlalți. Din 150 de milioane de persoane um, uh, care au probleme și care se, sunt uh, migranți, doar foarte puțin reușesc să aibă ajutor uh, umanitar. Sunt persoane care își doresc pur și simplu să aibă o viață mai bună. Trebuie o legătură mai strânsă între ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar. Să folosim, deci, această uh, uh, idee pentru a ne proiecta pe termen mediu și lung. Este exact ceea ce înseamnă reziliență socială, culturală, politică, în materie de mediu, climatic și așa mai departe. Aici trebuie să investim mai mult și în fiecare dintre aceste sectoare lucrurile uh, sunt uh, cele care sunt și sunt luc- multe lucruri de făcut. Uh, Uh, bineînțeles că dacă nu începem din acest punct pentru a reuși să ajutăm țările să iasă din conflict, va fi foarte greu să înfruntăm alte, alte crize și alte uh, probleme. Dar dacă avem această abordare bazată pe reziliență a ajutorului umanitar, cred că multe țări care ies din criză vor putea pur și simplu să o apuce pe calea dezvoltării. În sfârșit, zonele din conflict extrem de numeroase astăzi, aș da exemplul Republicii Democrate Congo, Somalia, Yemen și, într-adevăr, sunt țări unde avem uh, foamete uh, foamete care uh, pare de domeniul trecutului, dar s-a întors în viața oamenilor și sunt conflicte cumva care mai mult mocnesc Ehm, le numim de mică intensitate, război, de mică intensitate, ar trebui să scăpăm de această terminologie. Nu, e vorba de războaie și oamenii mor. Și aș vrea să știu ce să facem cu aceste țări unde aceste crize s-au cronicizat. N-ar trebui să ajutăm mai mult victimele, să creăm un fond eh, pentru aceste victime ca să ajutăm persoanele care sunt în dificultate, care și-au pierdut casele, care nu se mai pot întoarce la ei acasă. În sfârșit, uh, ajutorul umanitar. Pentru prima dată a fost și el utilizat uh, pe, uh, în Europa. Pe teritoriul european, faimoasa criză a rutei balcanice. Pentru prima dată, fondurile acelea umanitare au ajuns în Europa. Și, de ce nu? Iarăși ne întoarcem la această nouă uh, abordare pentru uh, azilanți pe care o solicităm. Dacă am putea să folosim acești bani, de ce nu, cum a zis și colegul Norbert, pentru a putea să întâmpinăm mai bine pe acești oameni? Pentru că, într-adevăr, uh, am putea să facem ceva în ajunul acestui summit uh, ACP-UE. Fiecare dintre noi am putea să facem ceva uh, în acest sens, fiecare ar avea de câștigat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai am alți colegi pe listă, dar aș dori să menționez și eu ceva. Sprijin pentru autoritatea palestiniană, pentru refugiații palestinieni Știm că Statele Unite au uh, hotărât să nu mai acorde o parte din acest buget pentru Agenția ONU pentru refugiați, pentru Palestina, așadar problemele lor însă sporesc. Numărul de refugiați palestinieni a, uh, a crescut. Am fost în noiembrie în Cisjordania și m-am întâlnit cu oameni de la biroul ONU pentru refugiați și lucrurile se înrăutățesc, mai ales în Gaza, dacă în Israel oamenii câștigă în medie 70.000 de dolari americani, în Gaza avem 1.000 de dolari pe an, iar uh, în Cisjordania 3.000 de dolari pe an. Și sunt mai probleme pentru acordarea de asistență sanitară în aceste regiuni, precum și în ce privește accesul la apă potabilă. Deseori, uh, de exemplu în Gaza, n-au mai avut apă de 22 de zile. Situația nu va face decât să se înrăutățească și raportul ONU în materie a preconizat uh, o uzină de desalinizare a apei pentru Gaza. Nu s-a întâmplat nimic. Cred că donatorii cumva uh, a obosit sau s-au dezinteresat de acest subiect. Nu trebuie să permitem această uh, atitudine și știu că pentru asta la Consiliu se preconizează o uh, întâlnire. N-ar trebui ca criza umanitară să se transforme într-o criză politică. Avem suficiente de astfel de crize în lume. N-ar trebui ca să lăsăm lucrurile să se înrăutățească și mai mult și să ne trezim uh, că plătim încă și mai mult decât dacă am luat-o din pripă. Este foarte mult. Lucruri despre care poate nu am vorbit suficient nici la noi, la comisia noastră. Mi-ar place ca Consiliul să fie atent la acest aspect. De asemenea, doamna ministră, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Încep tocmai cu ultima întrebare, pentru că sunt lucruri care sunt dezbătute actualmente. Uh, și uh, chiar recent când a venit președintele Abbas uh, la Bruxelles am avut un uh, prânz. Am promis atunci o creștere a ajutorului umanitar pentru Gaza pentru că din 13 milioane de palestinieni, 6 milioane se găsesc în situația de a avea nevoie de ajutor umanitar în viața lor de zi cu zi. Da, am avut aceste discuții tocmai luni aceasta și noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să sporim acest ajutor umanitar, umanitar pentru palestinieni. Uh, asta se leagă și de reconcilierea între palestinieni și este un mesaj pentru președintele Abbas pe care noi l-am transmis, l-am invitat și el să uh, Uh, se ocupe de acest lucru pentru că are repercusiune sau are legături cu situația umanitară din Gaza. Doamna președinte, continuă fără microfon. Da. Ați stins microfonul. Da. Nu cred că am putut să răspund la toate întrebările din primul, uh, prima rundă și mă scuz. Însă unele dintre acestea se refereau la acel uh, grand bargaining, poate că nu e o formulă tocmai fericită, însă trebuie spus că s-au obținut niște lucruri la summitul din Istanbul din 2016, la care au participat uh, uh 3600 de persoane și dacă ar fi să implementăm concluziile de acolo, de la acest summit, uh, cred că am fi mult mai eficienți și am avea metode mai uh, creative, inovatoare pentru a folosi resurse, inclusiv din sectorul privat, pentru a face față unei cereri tot mai mari. Și, ca să fim sinceri, Crizele care se tot acumulează, unele sunt provocate de acțiunile noastre, ale oamenilor, altele sunt rezultate ale unor uh, dezastre naturale. În fine, oricât de mult crește ajutorul din partea guvernelor sau din partea sectorului privat, dacă nu avem un sistem mai eficient, modernizat, inclusiv agențiile care oferă acest ajutor să fie mai uh, moderne, mai deschise către noile tehnologii care să permită o eficientizare a lucrurilor. Dacă nu facem asta, nu vom uh, face față provocărilor care ne așteaptă. Avem un raport din 2017 de la ONU care se referă la punerea în aplicare a planului de acțiune a concluziilor de la Istanbul din 2016, acel Grand Deal. În fine, vedem că Uniunea Europeană este fruntașă. Noi suntem cei mai buni, ne respectăm angajamentele. Dar n-ar trebui să ne uh, culcăm pe lauri. Nu, din potrivă, trebuie și putem să facem mai multe. Ceea ce am făcut până acum nu este suficient și vorbim despre acele crize uitate, într-adevăr, președinția bulgară dorește să abordeze acest subiect. Unele dintre aceste crize au fost menționate chiar aici, de către dumneavoastră. M-aș referi la Siria. Acolo criza durează de atâta vreme încât mass media nici nu se mai interesează de această situație și nu menționează această criză decât cei care sunt direct implicați, care urmăresc situația, comisia dumneavoastră, cei de la Consiliu și așa mai departe. E o criză cu care ne-am obișnuit pur și simplu și lumea nu mai înțelege ce se petrece acolo, ca și în Irak, tot așa, un conflict uitat, apoi Yemenul, Libia, Sudanul de Sud, RDC, iată, sunt țări pe care președinția, președinția bulgară le-a identificat pentru a le include în discuții purtate cu Comisia în acel, acel format numit COHAR. Privitor la educație, da, este un subiect recurent acesta. S-a dovedit că uh, unul dintre principalele obiective ale UE și, de fapt, și un obiectiv al mileniului este ca să ne asigurăm că până în 2030 orice copil din lume, de oriunde din lume, deci, să poată să aibă acces la educație. Nu vreau să fac o uh, clasificare între aceste obiective, dar eu cred că este o precondiție care să ne permită să putem să îndeplinim celelalte obiective de dezvoltare pe care ni le-am propus. În legătură cu punerea în aplicare, cu implementarea la fața locului, îmi pare rău, nu vom putea intra în amănunte, nu este timp, însă noi, ca președinție, nu putem să spunem statelor membre pe ce obiectiv să se concentreze, însă, pe ansamblu, trebuie să avem o abordare mai coordonată, să lucrăm împreună. Instituțiile UE și statele membre, așadar, precum și agențiile care se ocupă de dezvoltare uh, de, de ajutorul pentru dezvoltare și de ajutorul umanitar. Numai așa vom obține rezultatele scontate în ceea ce privește obiectivele de dezvoltare durabilă vreau să vă mulțumesc în legătură cu ce ați spus despre bulgari, despre națiunea noastră. Suntem mândri de asta, este o realizare pentru noi, pentru biserica noastră și în acesta sărbătorim 75 de ani de când i-am salvat pe evreii din Bulgaria. Bulgaria este singura țară care nu și-a deportat uh, evreii, în timpul celui de-al doilea război mondial și, de fapt, populația evreiască a și crescut ca și număr în timpul acestei perioade sumbre din istoria noastră. În legătură cu mandatul de negociere, suntem uh, în pragul unui moment uh, crucial, da, și uh, la Consiliul din iunie sperăm să ajungem la un acord în legătură cu acest mandat de negocieri, astfel încât uh, dimensiunea parlamentară pe care am mai menționat-o să fie într-adevăr pusă în evidență. Da, cred că plecăm de pe o bază solidă și mă gândesc la ce s-a spus la ultimul uh, Consiliu Afaceri Externe. Cât privește migrația, eu cred că am vorbit deja despre acest subiect. Atunci când am răspuns la primele întrebări, așadar, în concluzie, și cu asta închei, aș face un scurt rezumat. obiectivele noastre se referă, în primul rând, la evitarea crizelor. Într-adevăr, se pare că nu putem să luptăm împotriva catastrofelor naturale, să nu să le prevenim, în orice caz, dar când vine vorba totuși de schimbările climatice sau de protejarea resurselor naturale, cred că cumva totuși se poate lucra la partea de prevenție, deci să prevenim și crizele respective, astfel încât uh, numărul de victime să fie mai mic. Mă refer, de exemplu, la uh, probleme provocate de schimbările climatice, de ploi foarte uh, violente și așa mai departe. Pe asta trebuie să ne concentrăm și acesta este mesajul nostru. Să avem permanent în minte legătura dintre dezvoltare și uh, ajutor umanitar și apoi reziliență și în sfârșit educație, dar se pare că e un subiect pe care n-am apucat să-l acoper și de fapt el se referă la ce m-a întrebat doamna Chienghe, ce facem cu oamenii care își riscă viața pentru a salva viața altora, mă refer la acești uh, benevoli, voluntari, instituțiile europene, agențiile active în aceste zone trebuie să aibă un scop principal și anume să protejeze viața acestor oameni. Pe de altă parte, trebuie să avem o uh, o reacție politică foarte clară din partea tuturora în cazurile în care constatăm o încălcare flagrantă a dreptului internațional. Uneori vedem că anumite state, autorități statale fac acest lucru, din păcate așadar ar trebui să existe un mesaj politic puternic atunci când astfel de lucruri se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult. Da, nu cred că am răspuns la tot și eh, doamna președinte. Da, E clar că dacă anumiți colegi nu uh, au primit răspuns, uh, ridică mâna și îmi cer cuvântul din nou, dar nimeni nu ridică mâna din nou. Eu cred așadar că ați răspuns la întrebări. Poate sunt totuși colegi care vor <laughs> iarăși să o luăm de la capăt. Also important as well. So, um, and we have, this is the beginning of a process. Acesta este începutul procesului. Timp de mai multe luni până la vară. Mulțumim foarte mult dumneavoastră și adjuncților dumneavoastră. Sperăm să nu apară crize noi față de cele actuale și vom face tot ce putem pentru a vă ajuta în munca dumneavoastră. Să-i mulțumim doamnei ministru pentru prezența sa. I should add, by the way, the minister told us at lunch about Trebuie să adaug că este zi, weekendul mem, memorial al Holocaustului și este un amănunt interesant ceea ce s-a spus despre Bulgaria. Este interesant că Bulgaria a oprit deportarea evreilor. Bulgaria poate să fie mândră de acest lucru. Stimați colegi, luăm o scurtă pauză până la ora 16, însă vă rog uh, să reveniți, vom discuta summitul pentru Africa.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 Okay, people can ta- start taking their seats again. Ok, vă rog să ocupați loc. Ar fi util dacă puteți să-i uh, aduceți pe colegii care sunt pe hall. Uh, oamenii ies din sală și după aceea dispar. Trecem acum la punctul 14, rezultatele celui de-al cincilea summit între Uniunea Africană și Uniunea Europeană la Abid- Abidjan. Abidjan. Am avut o serie de activități acolo, o reuniune a uh, Uniunii Panafricane, și o serie de interacțiuni cu parlamentari din Africa, care sper că vor fi fructuoase. Avem o reuniune cu delegația Parlamentului Panafrican mâine și dup- după masă eu am primit uh, informații din, uh, de partea acestor parlamentari că îi interesează mai multe contacte cu noi, că nu doresc uh, reuniuni formale, ci uh, aspecte practice. M-am întâlnit și cu parlamentari din Gambia care vreau să introducă o epocă mai democratică în Gambia și vreau să discute despre aspecte practice, cum se controlează bugetul, uh, și am considerat că putem să-i ajutăm. Însă, pentru a rezulta, discuta rezultatul summitului, astăzi avem invitație de la SAE și din partea Comisiei Europene, domnul Kuhn Verbache, director gestionar pentru Africa, domnul Kuhn Duns, Uh, responsabil cu relații de AFCO la Direcția Generală DEVCO. Ne vom, re- vom relata ce s-a întâmplat și, de asemenea, în audiență uh, îl avem pe domnul Yves Sombil, uh, președinte al Comisiei de Follow-up UEACP și membru al Comitetului Economic și Social care va interveni în timpul dezbaterii noastre. Uh, aveți în documentele dumneavoastră și un raport al delegației DEVE și o declarație, declarația de la Abidjan, care este uh, documentul de, cu concluziile summitului declarația de la Abidjan din partea Parlamentului Panafrican și a existat și o declarație comună adoptată de către deputați și eurodeputați, eh, apelul de la Abidjan. Aveți și un exemplar al acestui document, deci v-au fost eh, trimise o serie de documente pentru a vă da contextul acestei discuții. Îi voi da cuvântul, nu știu cine vrea să intervină primul, SAE, va interveni domnul Verpache, aveți cuvântul așadar. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate. Am avut mai multe oportunități înainte de summit și uh, mulțumim și pentru raportul Ponga care ne-a facilitat discuțiile în timpul acestui summit și Uh, ne-a ajutat și la pregătirea uh, întâlnirii de ministeriale din acest an. În ceea ce privește summitul, evaluarea uh, noastră a fost că a fost un summit de succes. Au existat anumite probleme de organizare care sunt obișnuite, însă fondul discuțiilor a fost a subliniat uh, sentimentul de interdependență de ambele părți ale Mediteranei, că ambele părți trebuie să conlucreze. A fost ilustrat de în participare la nivel înalt din partea ambelor părți. Din partea europeană, aproape toate statele membre au fost reprezentate la nivelul cel mai înalt și din partea statelor africane a avut loc o participare fără precedent. După părerea noastră, acest lucru a um, arătat că progresăm spre o relație politică mai natură, mai matură, mai egalitară, ceea ce este relativ inedit în acest context. Încercăm să depășim uh, dimensiunea donator-primitor uh, care s-a încetățenit în trecut. O uh, capacitare a părții africane și o asumare Um, a viziunii, a planului, a acțiunilor uh, pe domeniul de dezvoltării și migrației. Și în, în aceeași și acțiunile din Libia uh, în același timp cu summitul din Abidjan au susținut această abordare pentru viitor. Acest lucru s-a transpus uh, Uh, în declarația politică ce conține mai multe angajamente decât în trecut uh, și cu oficialii de rang înalt la Abidjan și uh, de doamna Mogherini când a finalizat declarația la nivel ministerial. Tine, Tineretul a fost o temă principală. Am încercat să dăm o voce tinerilor. În summit am avut o întâlnire între mai mulți șefi de state și de guverne și tineri. Tinerii au intervenit în toate convorbirile. Migrația, un subiect pe care deja l-am menționat, a introdus un nou, o nouă dimensiune, un sens de asumare a responsabilității de ambele părți. A existat și o declarație politică între ONU și Uniunea Africană spre a promova repatrierea voluntară din Libia către statele de origine, dar și oportunități de transfer pentru cei care o necesită. Între timp, 7.000 de migranți au fost returnați deja și sperăm că în această lună vom avea 10.000 de returnări suplimentare. Deci chiar mai mult decât s-a promis uh, la Abidjan. Abidjan. Este doar uh, demararea acestei activități de migrație, de migrație se um, pe aspectul migrației, am arătat că Africa are o abordare mult mai constructivă față de Uniunea Europeană ca partener și în uh, dimensiunea migrației. În ceea ce privește, nu am atins toate inițiativele și toate uh, obiectivele pe care ni le-am propus la Abidjan pentru că uh, nepregătirea părții africane și problemele politice încă de rezolvat au făcut, au dus la întârzieri. Va trebui să uh, revenim. Este un document cheie pentru cooperarea noastră în acest domeniu am menționat deja dialogul pe migrație și o serie de rezultate în domeniul economic. În încheiere, trebuie să păstrăm acest impuls. SAE și DEVCO au dezvoltat un plan de acțiune. După cum știți, nu am putut să-l adoptăm la Abidjan datorită lipsei de timp. Avem trei luni la dispoziție pentru a o face. Suntem în discuții cu state membre, cu statele membre și vom uh, face apel uh, statelor, la statele africane pentru a uh, finaliza aceste intervenții. Acest lucru ilustrează de ambele părți faptul că, uh, că ambele părți își doresc acest, această reuniune ministerială și vor să aprofundeze dialogul între cele două continente, uh, lucru considerat absolut necesar. Odată ce Federica Mogherini a propus acest lucru, a fost susținut de ambele părți. Trebuie să dezvoltăm și o capacitate de uh, monitorizare a acestor activități și în ceea ce privește implicarea părților um, în monitorizare vom uh, fi foarte atenți uh, la uh, ceea ce se va întâmpla în viitor. Avem proiectul unui forum comun internațional este uh, un aspect de credibilitate, credibilitate pentru partea noastră. Mă opresc aici și aștept întrebările dumneavoastră. Puteți să clarificați ultimul punct în legătură cu uh, forumul anual comun, ceea ce ați spus în legătură cu implicarea actorilor. Uh, vom avea un forum uh, comun internațional. Trebuie să inventăm uh, un cadru nou pe care putem să-l implementăm pentru că cadrul anterior uh, nu mai este în vigoare. Domnul Kuhn, uh, foarte puțin de adăugat, uh, poate doar uh, câteva aspecte politice. Înainte de a merge la Abidjan, am avut ocazia să discutăm și punctul de plecare a fost uh, foarte clar o conștientizare în creștere în Europa datorită crizei migrației că Africa este foarte importantă pentru Europa, pentru că ceea ce se întâmplă în Africa, pozitiv sau negativ, are un impact asupra Europei. Cred că uh, discuțiile de la summit și reuniunile pe care le-am avut destul de intense la Abidjan au uh, completat această imagine cu altceva care era foarte, a fost foarte prezent la Abidjan și anume că sentimentul afric- și anume sentimentul african că ei își pot hotărâ viitorul. Ideea că Africa are tot ceea ce îi trebuie pentru a uh, progresa dacă ia decizii corecte. Are oamenii, are resursele naturale, pentru că în lumea de astăzi există un potențial clar. Această conștientizare la nivelul Uniunii Africane, dar și individual în uh, statele africane, este uh, foarte prezentă. Uh, Africa vrea să fie prezentă într-o lume multipolară, vrea să fie un actor și nu doar uh, subiecte al intervenției altor actori mari. Această intervenție nu va veni în mod natural și faptul că vom avea un summit la uh, Addis în curând Uh, conține reforme pentru a face Uniunea Africană mai eficientă și are pe agenda nu doar parteneriate cu Uniunea Europeană și cu alți actori uh, și arată cât de serioasă este abordarea Africii în legătură cu uh, aceste aspecte. Cred că am avut dreptate și cred că la Abidjan știam că lucrurile nu vor fi ușoare. Și vă voi da o, un exemplu, o anecdotă. Uh, s-a vorbit despre un plan de investiții externe, care nu este un plan, este un set de instrumente nu are un plan major, nu este un plan major pentru Africa. Am, am discutat cu partenerii americani uh, cărora le plac instrumentele, dar nu numele, pentru că planul sugerează că există un plan. Este un simbol a cât de important pentru noi este să avem un echilibru corect. Um, există interese economice, de migrație, există abordarea generală legată de am, politica de dezvoltare și de reducere a sărăciei, care ține și de educație, însă ținem cont că există o agendă și a partenerilor noștri și dacă vrem să avem o agendă comună, trebuie să vedem lucrurile și din, și din partea omologilor noștri. Cred că, în final, declarația de la Abidjan reflectă destul de bine această înțelegere, găsirea unui teren comun. De aceea mi se pare o declarație importantă și de aceea este cu atât mai important ca acum să gândim mult mai bine ceea ce va veni după această declarație. Deci ce va face Comisia împreună cu SEAE în legătură cu planul și acțiunile prioritare pentru următorii ani. A doua idee este că atunci când vorbim practic, a existat o uh, convergență foarte clară atât de partea noastră cât și de partea Africii în legătură cu importanța tinerilor și a investițiilor. Investițiile în oameni și în viitor va fi foarte clar că foarte multe, multă atenție va fi acordată educației, formării profesionale, educației superioare, științei, că trebuie să investim, există o dorință de a învăța și putem să investim, uh, este un o investiție pentru viitor. Și, de asemenea, centrul de afaceri, af- spiritul antreprenorial, nu neapărat piețele, integrarea piețelor, accesul la piețele europene, dar și pentru a discuta mediul de afaceri și prin mediul de afaceri problemele mai largi care țin de guvernanță, de corupție, de mobilizarea resurselor interne de egalitate și echitate socială este o agendă foarte ambițioasă și acum uh, va trebui să vedem cum ce fel de acțiuni cheie vom putea avea pentru a pune în practică toate aceste deziderate. Vă mulțumesc pentru sublinierea acestor uh, aspecte. Avem trei intervenții, patru, nu, trei intervenții, da, patru s-au anunțat până acum. Începem cu doamna Noișul. Maria, Charles, cealaltă Maria și după aceea Sisi. Maria, ești prima pe listă. You can decide, the Marias have to decide, but... Mariile să decidă între ele, dar fiecare va vorbi. Numele Maria se pare că apare destul de des pe la noi prin Parlament, deci poate fi un pic derutant. Și eu sunt membru supleant în Comisia DEVE și mă interesează foarte tare aceste teme. Am trei preocupări. Cred că ați uh, rezumat foarte bine conținutul ședinței. Um, uh, S-au discutat foarte multe și asta e bine, dar există și loc de îmbunătățire, deci trebuie să vedem ce se va întâmpla. Din această călătorie mi-au rămas trei impresii. Sper că nu vă supărați că pomenesc acest lucru, dar ă, mi se pare ciudat că mergem în ă, Africa și în ă, sală sau în misiune avem numai bărbați. Eu cred că femeile în politică trebuie să fie promovate ca idee în Africa și trebuie să vorbim despre asta. Deci dacă noi trimitem o misiune cu șase bărbați și femeile stau în spate și pălăvrăgesc, nu cred că este un mesaj uh, corect. În plus, imaginea pe care o oferim oamenilor este foarte importantă și trebuie să ținem cont de acest lucru. Pentru că imaginea este cea cu care rămân oamenii, nu cuvintele. Am mai avut această problemă cu misiunile în trecut, însă m-a îngrijorat mai mult în cazul acestei misiuni. În timpul sesiunii plenare de la summit publicul nu a asistat. Și eu cred că trebuie să discutăm despre acest lucru. Atunci când publicul nu poate să ia, să facă parte din uh, reuniunile la care participăm în alte țări, mai ales dacă ne gândim că oamenii au venit acolo din foarte multe țări și ne-am întâlnit cu ONG-uri, Trebuie să promovăm întâlnirile cu publicul și trebuie să ținem cont de aceste lucruri atunci când planificăm o misiune. Trebuie să avem grijă să nu împiedicăm aceste ocazii, trebuie să putem evalua lucrurile dinainte și să vedem ce se petrece pe teren. Am vizitat și câteva proiecte și cred că erau extrem de interesante, de la plantația de bananieri până la proiectul uh, pastorului evanghelist. Însă mi-ar fi plăcut să văd o gospodărie normală, casa cuiva. Pentru că am văzut o grămadă de proiecte superbe și asta te poate lăsa cu impresia că lucrurile merg superb, totul este minunat, ideal. Uh, dar dacă te întâlnești și cu omul de rând, nu doar cu aceia care au avut ocazia de a fi implicați în aceste proiecte minunate, Asta ne dorim, de fapt. Eu nu vreau să plec dintr-o țară fără să îmi fac o idee cu privire la traiul oamenilor de rând în casele lor. Deci cred că e un lucru foarte important și acesta, pentru că da, normal că vrem să vedem și exemplele pozitive, vrem să vorbim despre ele, să le promovăm, și acest gen de proiecte, școli, plantații, locuri în care totul merge minunat, foarte bine. Dar toată lumea se îmbracă la fel, toată lumea e în uniformă, nu mi se pare real. Deci cred că în acest gen de călătorie ar fi interesant să organizăm și asemenea vizite. Știu că este mai greu, uh, Uh, să vedem uh, aceste lucruri în viața reală, pentru că toate, uh, toți beneficiarii proiectelor vor vrea să te duci la ei, să, vede, să vezi ce bine au reușit. Dar, sincer, chiar am avut impresia că ni s-au arătat proiecte strălucite, fără nicio urmă de îndoială, dar ar fi fost drăguț să vedem cum arată viața oamenilor de rând. Mulțumesc, Maria! poate că ar trebui să discutăm aceste lucruri uh, uh, referitor și la Parlamentul Panafrican. Nu știu dacă știi că este o reuniune mâine la 1, dar într-adevăr chiar a fost o problemă reală cea pe care o semnalez. Domnul Gheorans. Mulțumesc, doamnă președinte. Am, l-am ascultat uh, pe, i-am ascultat pe cei doi reprezentanți cu foarte multă atenție. Nu mă îndoiesc de uh, bunele intenții ale Comisiei de a avea relații bune cu Uniunea Africană, uh, mai ales lui Michel și-a, făcut, și-a luat aceste angajamente în acest plan. Și cu siguranță există un impact real în relația cu Africa. Cunoaștem uh, care sunt intențiile Consiliului, însă nu știm care sunt gândurile din spatele lor. Uh, ne dorim, într-adevăr, uh, o îmbunătățire a relațiilor comerciale, ne dorim o zonă de liber schimb în Africa. Însă, mie îmi lipsește grila de evaluare în ceea ce privește în, prin prisma dezvoltării. Adică, care au fost uh, progresele în materie de egalitate, care, cum sunt evaluate progresele făcute. Și cred că, din acest uh, punct de vedere, uh, summitul de la Abidjan a fost un, uh, un moment, un, o, o etapă foarte importantă, însă trebuie să ne întrebăm la ce ne așteptăm în materie de dezvoltare economică, în materie de distribuire a bunăstării, în materie de luptă anticorupție și așa mai departe. Eu chiar am uh, primit o mărturie foarte interesantă din, de la cineva din Nigeria, din estul Nigeriei, o regiune autonomă care a reușit să stăpânească corupția și uite că oamenii rămân la ei acasă, nu mai există migrație pentru că oamenii uh, așteaptă cu nerăbdare să vadă ce le rezervă viitorul acolo la ei în țară. Și pe lângă aceste mari evenimente, cum este summitul de la Abidjan, trebuie să vedem în detaliu uh, cum evoluează lucrurile. Mă uh, îngrijorează de asemenea și uh, partea aceasta utilitaristă. Cu siguranță avem interese în materie de securitate, dar trebuie să rezolvăm și problemele celorlalți, nu doar ale noastre. Cred că Uniunea Europeană ar fi putut să propună uh, să ar fi putut să fie de partea Africii atunci când uh, s-a cerut un uh, loc în Consiliul de Securitate al ONU. În 30 de ani vor fi populația Africii se va ridica la 2 miliarde. Deci este nevoie de reprezentare pentru Africa. Și uh, vedem că la noi uh, Europa este foarte bine reprezentată în Consiliul de Securitate, însă cealaltă parte a Mediteranei deloc. Comisia Uh, de la Addis Abeba ar trebui să trateze în mod mai responsabil și mai vizibil problema securității. Deci, cred că a venit vremea să facem progrese în acest domeniu. Aș dori de asemenea să mai aud câte ceva despre coexistența între relația UE-Africa și negocierile cu privire la viitorul acord de la Cotonou. Atunci când am discutat cu reprezentanții africani la Abidjan, am considerat că toți uh, reprezentanții africani fac parte din aceste, uh, participă la aceste întâlniri, inclusiv cei din nordul Africii, pentru că este Uh, necesar acest lucru. Nu putem să facem o analiză completă a unor fenomene, cum este, de exemplu, traficul de droguri sau migrația, fără să ținem cont de uh, state din uh, nordul Africii. Trebuie ca această regiune să fie privită per total. Nu are sens să fragmentăm lucrurile, deci trebuie ca uh, lucrurile, uh, uh aceste materii să fie privite în mod mai coerent. Colega care a vorbit înaintea mea a vorbit despre acele proiecte foarte bune, dar oare putem să extrapolăm și să presupunem că peste tot este la fel? Um, cu siguranță există formule care funcționează, dar uh, multe care nu funcționează și impresia este mai degrabă negativă atunci când vizitezi Africa. De asemenea, Există și preocupări în materie de securitate, care merg dincolo de interesele noastre. Am vorbit oare cu Burundi, am vorbit cu statele din zona Marilor Lacuri, am discutat despre absența instituțiilor de stat în uh, toate regiunile uh, Republicii Democratice Congo, ce facem cu aceste uh, state eșuate nu, pot, nu putem să guvernăm noi aceste țări, dar care sunt punțile pe care le vom construi pentru a face astfel încât uh, autoritățile de acolo să aibă comportamente mai responsabile. Iată, acestea sunt întrebările și observațiile mele. Și încă o dată mulțumesc uh, celor doi reprezentanți uh, ai SAE și Comisiei care au uh, participat la această dezbatere. Doamna Maria Hoibuch și apoi Cecil și apoi va răspunde Comitetul Economic și Social. Mulțumesc foarte mult, Linda! O să doresc să mă refer la documentul cu concluziile. Ați spus că a fost uh, făcut târziu. Dar de ce? A fost o problemă cu constrângerile de timp, există diferende care trebuie rezo- rezolvate. Și aș dori să aflu care a fost uh, conținutul controversat uh, prin care se poate justifica această întârziere. Apoi, în ce măsură Uniunea Europeană și Uniunea Africană au progresat în relația lor? Ce impresie ați avut? Apoi, um, comisarul Mimița a scris pe Twitter la Abidjan despre strategia post-Cotonou lucru surprinzător pentru că pe acest plan nu s-a exprimat nimeni de la Uniunea Africană. Nu știm ce intenții au. Probabil că după următorul summit vom ști mai multe despre acest subiect. Însă dați-mi voie să vă întreb aici că, în perspectiva Port Cotonou, trebuie înlocuită strategia actuală. Ați vorbit foarte mult de parteneriate. Acesta este rezultatul uh, unor uh, considerații comune sau pur și simplu este uh, rezultatul uh, discuțiilor sau considerațiilor Uniunii Africane? se deplânge tratamentul aplicat societății civile și faptul că publicul nu a putut să participe la summit? Aceasta este o contradicție pentru că aceste problematici sunt invocate în rândul societății civile. Și vedem că marșa de manevră a societății civile este din ce în ce mai redusă. Și în Uniunea Europeană se complace, societatea civilă se complace de fapt, societățile se complac și vedem că și societatea civilă are o marjă de manevră mai redusă. Comisia a tras ea concluzii, uh, vor fi luate măsuri astfel încât uh, de acum înainte uh, să, să dea mai multă libertate societății civile? Ce prevedeți să faceți? Firește că aceste probleme nu pot să fie rezolvate într-o reuniune la Bruxelles, trebuie creată o platformă internațională. Ce se întâmplă cu dezvoltarea țărilor sărace? Pentru că numai lucrând cu societatea civilă din aceste țări putem să creăm, uh, putem să facem progrese. Poate trebuie să facem o comisie interparlamentară, să lucrăm cu societatea civilă pe teren și asta trece tocmai prin crearea unei astfel de platforme. Mulțumesc, Cecilie Kienge. Grație. Mulțumesc foarte mult, Linda. Vreau și eu să mulțumesc uh, celor doi, doi invitați care ne-au adus diverse știri. Este important ca să putem să ne întâlnim în mod periodic, ca să facem și un fel de monitorizare a ceea ce s-a întâmplat de fapt la Abidjan, la summit. Avem nevoie de mai multă uh, concretețe. Și deci să plecăm de la ce s-a întâmplat efectiv pe teren, ceea ce am constatat. Sunt de acord cu colega Maria Neuchel atunci când spune că trebuie să încercăm să organizăm mai bine uh, misiunile noastre la fața locului. Și cât mă privește pe mine personal, eu imediat am uh, trecut dincolo de cadrul oficial al uh, conferinței și m-am dus uh, printre oameni obișnuiți într-un cartier foarte populat din Abidjan am văzut cum trăiesc acești uh, tineri pe care îi tot pomenim, dincolo de ce poate să fie considerat un proiect de succes. Și acolo am văzut că sunt tineri care s-au întors din Libia și ne-au spus ce s-a petrecut acolo. Sunt tineri care doresc să aibă un interlocutor în guvern. Pentru că nu au uh, locuri de muncă și chiar acolo se construiește o autostradă, care de fapt va tăia în două cartierul. Mulți dintre acești nu știu unde să se ducă. Deci nu există o legătură între guvernul de sus, central și acești tineri din orașe care pur și simplu nu știu unde să se ducă și ce să facă. Și dacă nu știu unde să se ducă, probabil că ei se vor orienta spre emigrație, probabil se vor duce înapoi în Libia. Noi eh, avem eh, de bună seamă o agendă foarte clară în legătură cu acest subiect, eh, task force și așa mai departe. Dar când mergi pe teren, lucrurile sunt foarte diferite. Nu poți să dai la o parte oameni, să-i delocalizezi fără să ai o alternativă. Spuneți că trebuie să evacuăm Libia, dar ce facem apoi? Uh, fondurile trebuie să fie dirijate așa cum trebuie în teritoriile noastre. Apoi, tot atunci am putut să văd un proiect care, după părerea mea, este foarte interesant pentru că el conferă mai multă autonomie femeilor. Ne-am deplasat în altă regiune foarte săracă și aceste femei Um, au uh, o metodă care se seamănă cu CR-ul țigănesc, un fel de fond de garanție și astfel le devin complet um, autonome din punct de vedere financiar. Ele nu se bazează pe serviciile financiare uh, clasice, pe care le vedem de multe ori cu suspiciune și noi. Pur și simplu au devenit autonome, au acești bani, își creează propriile firme în intrând într-un uh, sistem uh, care înainte era mult mai informal. Aș dori să dăm mai multă atenție acestor mici proiecte, să începem să sprijinim femeile, persoane pur și simplu excluse din sistemul clasic de sprijin. Și aici ajung la planul de investiții externe. Al doilea punct din acest plan, care a fost prezentat ca o uh, mare schimbare când vine vorba de finanțarea la fața locului în aceste regiuni, dar mă întreb dacă acești bani chiar vor ajunge la acești oameni, la IMM-urile respective. Sistemul s-a schimbat, nu-i așa? De ce multe dintre aceste persoane nici nu știu despre acest lucru, uh, nu știu nimic, uh, nu au fost informați, dar nici instituțiile lor nu, nu știu. Am vorbit astăzi cu foarte mulți deputați din Gambia. Uh, dacă ar folosi și ar, ar cunoaște mai bine instrumentele care există, ar putea să facă mai multe reforme structurale, să-și pună pe picioare economia, uh, democrația și așa mai departe. Aceste persoane, deputați din Gambia, habar nu aveau. Iar noi să îi invităm aici, să facem schimb de informații, să le dăm aceste posibilități și pârghii că există instrumente. Și n-aș dori ca din pricina unei birocrații uh, stratosferice să nu să pierdem din vedere esențialul, pentru că noi ne dorim să creăm reziliență în teritoriu. Și în final, aș mai spune două lucruri. În primul rând, aș dori să se vorbească măcar un pic și de situația diasporei. N-am auzit nimic despre asta și totuși noi în parcursul interparlamentar am spus că asta este o prioritate cum facem cu diaspora în tot acest proces? În sfârșit, ce se întâmplă după Cotonou? Aveți intenția de a uh, consolida dimensiunea parlamentară, interparlamentară, pentru că noi dacă discutăm cu alții parlamentari din alte țări, putem să le spunem în ce măsură sistemele lor Uh, legislative, parlamentare, pot să influențeze însăși dezvoltarea instituțională a statelor lor. Știm foarte bine că prezența statului în Africa este foarte slabă în continuare și lucrurile se pot schimba odată cu spiritul parlamentar. Mulțumesc foarte mult! Oh, Domnul Sonville acum are cuvântul. El este președintele Comitetului de Follow-up al uh, ACPUE. trebuie să spun că pe lângă summit s-a desfășurat o reuniune paralelă foarte importantă a uh, părților interesate economice și sociale, reprezentanței companiilor și așa mai departe. Domnule Sonvil, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, că m-ați invitat să împărtășesc rezultatele întâlnirii noastre. Ne-am întâlnit cu actorii economici și sociali ai Uniunii Africane și ai Uniunii Europene în noiembrie, la o zi înaintea summitului UE-UA uh, la Abidjan. Organizăm acest tip de reuniuni din 2014, dar acum pentru prima dată am organizat-o cu o instituție africană adică Consiliul Economic, Social, de Mediu și Cultural al uh, Côte d'Ivoire, în coaste de Filder. Și a fost uh, o ocazie bună pentru a înțelege evenimentele uh, și apoi am avut reprezentanți ai Consiliilor Economice și Sociale din mai multe țări africane și au avut loc schimburi de opinii între toți actorii interesați de acolo. În câteva minute aș dori să fac o sinteză uh, a celor patru teme principale discutate la aceste um, întâlniri. În primul rând, viitorul relațiilor Africa-UE. În ceea ce privește această temă, s-a subliniat că ambele continente au de câștigat de pe urma uh, strângerii legăturilor, însă trebuie acționat în mod mai concertat și asta pe diferite domenii pe care le cunoașteți chiar mai bine decât mine. Um, fenomenul migratoriu, lupta împotriva terorismului, um, prevenirea conflictelor, um, menținerea păcii, aș adăuga chiar și agricultura. Și aș dori să adaug că actorii economici și sociali africani ar trebui să fie interlocutorii noștri permanenți alături de instituțiile politice, atât în aval cât și în amonte. Și de asemenea, s-a vorbit și despre uh, problema finanțării uh, societății civile organizate, A doua temă s-a referit la învățământ și la competențele tinerilor. Am putea vorbi mult aici, însă mă voi limita la a spune că este foarte clar că problemele tinerilor din Africa ă, trebuie să intre pe toate agendele. Trebuie ca aceștia tinerii să se poată exprima prin reprezentanții lor pentru a putea să își dezvolte visele, aspirațiile, Uh, și trebuie să se uh, țină cont de diferitele strategii care au fost uh, puse la punct pentru acest continent. S-a vorbit despre învățământul de bază universal, despre o sincronizare a sistemului de învățământ cu um, piața muncii sau despre ajutorarea tinerilor să devină antreprenori. Apoi, aș dori să spun câte ceva cu privire la importanța agriculturii și domeniului agroalimentar pentru transformarea Africii. S-a amintit că este fundamental pentru tineri să se uh, reducă exodul uh, către orașe și să se uh, creeze locuri uh, atrăgătoare în uh, peisajele rurale pentru tineri. Uh, S-a vorbit despre lanțul valoric și despre infrastructuri, despre educație, despre integrarea regională, politică comercială și bugetară. S-a vorbit de asemenea despre coerența între diferitele politici, pentru că despre asta este nevoie atunci când întamezi o strategie. o altă temă uh, care a fost evocată mai ales unul dintre, de unul dintre uh, europarlamentarea din Iauri, uh, este valoarea exemplului, pentru că prin răspândirea politicilor și proiectelor uh, care au avut succes în anumite țări africane, poate pe, pentru că nu se vorbește suficient despre asta, dar chiar au fost lucruri frumoase făcute în anumite țări, deci e păcat ca aceste proiecte frumoase să nu fie cunoscute. Deci ar trebui să le putem identifica, există mijloace pentru a face acest lucru. Uh, Cred, de exemplu, că uh, FAO, care lucrează pe problema uh, risipei alimentare, poate să facă reclamă acestor proiecte. Apoi, doamnă președinte, în ultimele 15 secunde pe care mi le acordați, voi vorbi despre a patra temă discutată cu societatea civilă africană și europeană, adică energia verde. Tranziția energetică este o preocupare majoră, mai ales că ea poate fi o sursă de dezvoltare economică și de locuri de muncă în Africa. Am împărtășit experiența unui proiect foarte bine gândit într-o zonă rurală din Côte d'Ivoire și um, într-adevăr era vorba despre Uh, um, extinderea rețelei de electricitate în acea zonă rurală și chiar a fost responsabilizată populația cu privire la amortizarea instalațiilor. Aceste proiecte permit ieșirea din această paradigmă beneficiar-donator, care apare mult prea des. De asemenea, considerăm că ar fi nevoie de un sistem de jalonare pentru uh, difuzarea bunelor practici și tocmai acest exemplu foarte bun uh, referitor la rețeaua de electricitate poate să fie uh, un, uh, un bun început. Um, uh, am participat uh, Uh, în, uh, în Namibia, am vizitat un proiect în Namibia, um, este, a fost vorba despre un uh, parc ecologic um, și s-a permis astfel crearea unor locuri de muncă în zonele rurale și cred că astfel de proiecte trebuie să fie popularizate. Vă mulțumesc din nou, doamnă președinte că m-ați, uh, mi-ați permis să vorbesc despre cele două zile de lucru de la Abidjan și care s-au încheiat uh, printr-o declarație finală pe care am trimis-o diferiților responsabili politici. Vă mulțumesc! Thank you very much and thank you for... Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că ați venit aici ca să ne împărtășiți experiența dumneavoastră. Pentru investiții ne trebuie și partenerii sociali. Foarte bine. Aș spune și eu câte ceva și eu am condus delegația noastră acolo. Sunt de acord cu cele spuse de colegii care au participat. De altfel, se spune că leadership-ul este important în, în țările, în aceste țări și un lider bun, priceput, uh, înseamnă mult. Și că lucrurile se pot schimba în acest sens. Însă în ultimele luni a apărut așa ideea că există o nouă generație de tineri lideri africani care se orientează altfel și vor mai multe de la viitor. Am văzut o serie de parlamentari tineri din Côte d'Ivoire. Cecil a vorbit și despre cei din Gambia din această săptămână și din Nigeria au venit parlamentari. Cred că asta este important și s-a desprins asta și din declarația de la Abidjan, dar mă întreb în ce măsură asta va figura și în uh, strategia comună, cea nouă, pe care uh, sunteți pe cale de a o redacta. Știm din experiența noastră din Europa că dacă vrem mai multă democrație, trebuie să fie mai bună guvernanță și să se dea socoteală mai mult uh, oamenilor și asta să ne preocupe atunci când urmărim obiective de bunăstare uh, împărțite, să zicem, mai echitabil. Deci asta trebuie să ne gândim și în legătură cu Abidjan și apoi și autoritățile locale. Deseori uh, le subestimăm rolul în uh, dezvoltare. Guvernul local, autoritățile locale sunt mai aproape de oameni. Pot să facă lucrurile mai repede și mai ieftin. Pot să le schimbe. Cecil, vreau să spun asta. Deseori ne tot gândim la programarea investițiilor și Charles a spus asta când a evocat mari proiecte de către mari companii cu ONG-uri uh, faimoase și bani de la buget, dar poate nu vedem uh, ce se întâmplă cu proiectele mai mici care sprijină actorii la fața locului. Dar la politica regională lucrurile nu stau chiar așa. O cunosc uh, dintr-o altă viață politică. Acolo se vede mai bine ce se întâmplă la bază, în grassroots. Și atunci îmi închipui că e foarte greu să am un proiect de dezvoltare durabilă care să coste foarte puțin bani însă poți să ai un buget mai uh, important, uh, general, care poate să fie împărțit cu acțiuni de asistență tehnică pe teren, țintit direct uh, către micile firme. Am văzut asta la DG Regio. Există experiențe de ale noastre în acest sens care poate ar putea fi folosite. Am putea să fim mai inovativi sau să ne inspirăm din ceea ce s-a făcut deja în țările noastre respective. Summitul a fost un pic uh, adumbrit de scandalul din Libia cu acei uh, refugiați și acel task force care a fost creat sper că va veni și ne va spune ce s-a petrecut într-adevăr la fața locului, pentru că în joc este reputația UE, dar și a Africa, Africii, dar și a țărilor, a țărilor noastre. Și primim o serie de scrisori de la oameni care ne întreabă ca și parlamentari de ce sprijină Uniunea Europeană aceste proiecte când vedem că în Libia se practică vânzarea pe piața africanilor, deci sclavagismul, cum se poate să sprijiniți așa ceva și ce, cum ne implicăm noi aici? Mai sunt și alte lucruri care au fost evocate sau pe care le-am constatat în, în vizita noastră. Un proiect interesant pe o plantație de bananieri dar uh, un proiect poate să fie bun, dar să nu fie însoțit de niște măsuri mai apoi. Uh, și e bine ca să ai un proiect, dar ca apoi uh, investițiile respective să continue în țara aceea. Și apoi avem și prezența unor ONG-uri, ONG-uri la fața locului, de exemplu în Cod d'Ivoire. S-a pus o întrebare în acest sens. Tot vorbim despre noua perioadă de programare aici în Uniunea Europeană și interlocutorii noștri spuneau că, de exemplu, se spune foarte puțin în programul indicativ despre ce s-ar putea face în Codivar pentru a îmbunătăți viața oamenilor obișnuiți și asta ar trebui să intreze și pe noi când spunem că vrem să se îndeplinească obiectivele de dezvoltare durabilă, să implicăm mai mult uh, actorii sociali, civici, societatea civilă, atunci când facem <clears throat> aceste programe, când le punem la punct. De câte ori nu ne-am întâlnit cu parlamentari, cu omologi de-ai noștri din multe țări din lume care habar nu au ce a semnat guvernul lor ca și programe cu, finanțate de Uniunea Europeană. Deci și acesta este un aspect important. Avem destule întrebări care au fost puse, multe remarce care au fost uh, făcute. Vă rog frumos să răspundeți. Da. O să fiu primul, dar o să-i las, o să-ți las ție cu ce se întâmplă cu acordul de la Cotonou sau cu urmarea acestuia, ca să fie lucrurile clare. Deci aș răspunde la niște întrebări. În primul rând, societatea civilă și participarea acesteia, ca și dumneavoastră, îmi pare rău că în panelul privind guvernanța, societatea civilă nu s-a putut exprima. Uh, deci în a doua zi a summitului. Asta, în primul rând, din motive organizatorice. Apoi, cei doi copreședinți și mai cu seamă Conde a spus, pentru că nu este timp, nu vor vorbi decât șefii de stat mm, și asta creează oarește emoții în sală. Deci, pur și simplu, nu a fost posibil să se ia cuvântul din sală. În rest, vă spuneam că, oricum, în general s-a organizat bine, s-a dat cuvântul uh, diferitelor părți interesate din partea firmelor, din partea altor entități, nu neapărat văduvii societatea civilă, însă asta este problema când organizezi astfel de întâlniri și la nivel ministerial Um, și cu Federica Mogherini, nu este evident să, insiști, să incluzi în program participarea societății civile, trebuie să insistăm și să ne asigurăm în viitor că se va face acest lucru. Cât privește diaspora, Cecil Kienge a spus ceva în acest sens. Da, într-adevăr, diaspora trebuie să fie mai mult prezentă în eforturile noastre și cu dimensiunea migrației, într-adevăr, preconizăm să facem acest lucru. S-a mai pus o întrebare în legătură cu planul de acțiune și declarația politică și adoptarea acestora. Cât privește declarația politică, a existat o sesiune de încheiere a summitului mai haotică. Au existat confuzii, confuzie în legătură cu ce text s-a adoptat exact sau se va adopta pentru că între noi și cei de la ADIS, de la Uniunea Africană, uh, Uh, a existat un fel de ping-pong timp de o săptămână, uh, în timpul căruia a circulat acest text. Marea problemă era aliniatul care evoca migrația, dar până la urmă lucrurile s-au rezolvat. Și iată de ce ne-a trebuit și timp ca să venim aici uh, să discutăm acest subiect. În ce privește planul de acțiune, problema este și cu timpul, cu calendarul, dar și cu fondul problemei. Timpul nu ne-a permis să finalizăm lucrurile la Abidjan, dar s-a văzut că există niște probleme, niște divergențe de abordare de partea africană, poate și un nivel mai slab de pregătire. Ei se așteptau probabil ca noi să parafăm o serie de proiecte, să și spunem ce bugete dăm, proiecte mari de infrastructură. Uh, noi ne-am hotărât totuși să ne axăm pe partea politică și să uh, mai ne dăm timp de gândire încă vreo trei luni ca să avem până la urmă ceva mai concret, mai echilibrat. Este exact ceea ce puteți să vedeți dumneavoastră acum. Și acum iarăși uh, partea politică și m-aș referi la cele spuse dumneavoastră, domnule Gheorens, dar nu numai. În primul rând, din punctul nostru de vedere, nu avem o problemă cu acest interes uh, partajat, împărtășit. Și mă gândesc că, într-un fel, poate că acest summit nu a arătat exact ce vrem noi să facem. Noi am vrut să punem accentul pe rolul investițiilor, pe crearea de locuri de muncă, pe rolul pe care le poate juca sectorul privat. Sunt lucruri care s-au desprins uh, și în declarațiile politice însă bineînțeles că asta nu face abstracție de ceea ce avem deja în relația noastră comună și Uniunea Europeană va avea întotdeauna o abordare globală cu guvernanța, cu democrația, cu guvernanța economică, cu partea de uh, inclusivitate. Nu avem deloc însă lucruri legate de uh, lupta împotriva corupției Bine, aceste lucruri nu apar ca atare în declarație, dar uh, totuși altele apar. Uh, mai cu seamă aceste investiții, investiții private, pentru că pe acestea am dorit să mergem în comunicarea noastră. Apoi, cât privește securitatea, Bineînțeles că într-o plenară de acest gen uh, nu pot să discuți despre cazuri specifice cum ar fi Congo sau Burundi și interesul comun nu se, nu se limitează la Cornul Africii, Hornul Africii sau la Sahel, ci merge dincolo de aceste regiuni din Africa, pentru că e vorba de solidaritate și de răspunderea care ne revine de a proteja și aceste regiuni. Dorința noastră de a consolida Uh, cooperarea dintre Uniunea Europeană și Uniunea Africană prin acel memorandum de uh, înțelegere pe care ni l-am dorit și pe care le vom încheia în perioada următoare, încă o dată eforturi pentru a consolida interacțiunile dintre noi, noi pentru a sublinia complementaritatea, dar și pentru a, uh, determina Uniunea Africană să se preocupe mai mult de toate aceste crize și să-și asume răspunderea. Deci, uh, sunt lucruri care necesită multă energie, multă implicare, așa cum a demonstrat și Guterres, Musafaki de la ONU, um, de la Uniunea Africană și deci de la noi, doamna Mogherini, toate acestea în slujba securității și a siguranței. Cât privește Consiliul de Securitate, bineînțeles că nu există o poziție comună a noastră a UE în ceea ce privește reforma Consiliului de Securitate al ONU, însă pot să vă spun că există o dimensiune specifică în axa UE-Africa și anume guvernanța globală. Este ceea ce am spus și la Abidjan și dorim să lucrăm mai mult împreună. Dar ă, asta presupune, bineînțeles, și reforma Consiliului de Securitate și, încă o dată, uh, guvernanța instituțiilor și a instituțiilor financiare internaționale. Mai devreme sau mai târziu, această chestiune se va, va fi pusă pe, uh, pe tapet în Europeană. În sfârșit, uh, în ce privește ce ai spus tu la sfârșit, ca și concluzii, um, Linda, privește finanțarea, sunt de acord, perfect. Iată de ce mai cu seama autoritățile locale, este exact de ce, uh, de ce Ibrahim își propune să le pună în centrul atenției. Trebuie să facem mai mult pentru aceste autorități locale, pentru că ei sunt mai aproape de oamenii noștri și de femeile noastre, adaugă doamna președinte, da? Deci să ajutăm mai mult pe oameni la fața locului. Și <clears throat> dacă vedem Comisia Uniunii Africane, Uniunea Africană UE, există leadership, există inițiative, bineînțeles că e nevoie de o schimbare generațională încă multe țări, dar cu această nouă dimensiune demografică care se impune, mulți lideri africani vor percepe nevoia schimbării pentru că nu vor mai putea pur și simplu să gestioneze transformările profunde, sociale și economice pe care uh, trebuie să le gestioneze. Mulțumesc foarte mult. O să vorbesc mai mult despre chestiuni organizatorice ale unei vizite pe care de fapt nu am făcut-o. O să încep cu ce a spus domnul Charles Görens în ceea ce privește anumite gânduri eh, neexprimate ale unor state membre. Este foarte greu să te exprime asupra unor lucruri care nu sunt exprimate, spuse așadar, însă pentru mine ce contează cel mai mult? Avem, pe de-o parte, un utilitarismul și, pe de altă parte, obiectivele de dezvoltare și să nu existe o contradicție între acestea. Asta trebuie să tot repetăm și să tot explicăm, mai ales celor care din motive deci de utilitarism, de utilitate, să nu vadă aceste legături. Uniunea Europeană, poate spre deosebire de alte eh, continente, nu poate să creadă că merge, merge în Africa, ia ceva de acolo, uh, Uh, pleacă, a trântit ușa și așa mai departe. Lucrurile s-au rezolvat. Nu, pentru că dacă astfel abordezi Africa, atunci acest continent nu se va descurca și o criză africană ne va afecta și pe noi. Și atunci, chiar dacă ai o abordare pragmatică, utilitară, interesul nostru fundamental este acela de a arunca un alt fel de privire asupra acestui continent african care merge dincolo de un câștig imediat și asta nu trebuie să uh, uităm. Aceasta e discuția pe care trebuie să o purtăm și fie că e vorba de migrație, de dezvoltare economică sau de pace și securitate, dacă dorim să rezolvăm așa cum trebuie aceste lucruri, trebuie să mergem în altă etapă care vorbește despre guvernanță, despre dezvoltare durabilă și inclusivă și care se referă, bineînțeles, la sărăcie, dar și la reducerea inegalităților. Europa nu va putea să își uh, protejeze propriile interese dacă nu vede mai departe de uh, imediat. Lucrurile acestea trebuie în continuare explicate, repetate și urmate ca și principiu, ceea ce mă uh, duce la EIP. E important să explicăm lucrurile aici. Acesta nu este un instrument în slujba companiilor multinaționale. Nu. Unul dintre principalele criterii care trebuie să fie respectate în cadrul acestui fond este testul adiționalității. Adică, dacă nu punem acei bani, bani de tip blending sau acele garanții mixte, se va întâmpla proiectul sau nu? Asta este întrebarea. Și e clar că atunci când e vorba de actori mari bogați, companii mari, intervenția noastră nu contează. Și nu eh, ne referim la asta. Și aș mai spune un lucru. Noi pregătim acum, în cadrul acestui fond, un instrument pentru IMM-uri, pentru întreprinderi mici și foarte mici și micro-întreprinderi, de asemenea, pentru că suntem de acord cu cele spuse aici, și anume că pentru a avea o dinamică economică în Africa și care să poată să-i scoată pe oameni din sărăcie și mai cu seamă pe femei, e foarte important să ai acces la creditare. Inițiativa există, potențialul există, însă banii nu sunt sau banii există, dar ei nu ajung la oamenii aceștia. Și atunci, pentru ce folosim acești bani din, din cadrul fondului? Exact, exact pentru asta trebuie să îi folosim. Adică garanții și facilități de garantare pe lângă instituțiile bancare și băncile locale, cam cum lucrează EFSI aici în Europa. Deci să dea niște garanții care să permită acelor bănci locale care dialoghează cu acești oameni la fața locului, pentru că nu e vorba numai de, de, de BEI sau de alte organizații uh, mai mari, uh, internaționale, nu, e vorba de bănci locale care vor putea să dea drumul la acești bani, sub egida BEI și așa mai departe, și a fondului acestuia. Și și domnul Samvila și, Somvil și alții au vorbit despre importanța anumitor sectoare, mai cu seamă cel agricol. Pentru că potențialul este enorm aici și el creează foarte multe locuri de muncă, dar de fapt e vorba mai mult de economie, de subsistență. Potențialul, bineînțeles, este foarte mare, acela de a pune la punct niște lanțuri valorice care să implice pe micii fermieri, apoi piețele eh, subregionale și așa mai departe până la piețele regionale. Aceasta este o ocazie, o oportunitate pe care noi o explorăm deja și dorim să facem și mai mult acest lucru în viitor. Și eh, mă refer la un alt lucru care se leagă aici, și anume rolul autorităților locale. Doamna președinte, întrerupe? Da, foarte pe scurt. Autoritățile locale ne preocupă și multe țări, de pildă în Somalia, avem o strategie care exact asta face, vede în ce măsură autoritățile locale pot să fie un vector al dezvoltării într-o serie de orașe. Și, în concluzie, post-Cotonou, nu vreau să spun și nu trebuie să spun multe, pentru că mâine dimineață veți avea ocazia să discutați aceste lucruri, dacă nu mă înșel, împreună cu comisarul Mimița, în persoană. Uh, vreau doar să vă spun că cam cum stă quadratura cercului. Post-Cotonou avem Africa subsahariană și Africa de Nord prin intermediul Uh, Uniunii Africane. Eu cred că acest lucru a fost uh, schițat și, într-adevăr, în momentul în care am discutat cu statele membre, explicația aceasta a fost furnizată. Și atunci când discutăm cu Africa despre viitorul lor, în cadrul de după acordurile de la Cotonou, e clar că nu vizăm numai Africa subsahariană, ci ne gândim la tot continentul african, cum o să facem asta? Nu pot să explic acum pentru că nu am timp, însă uh, sunt lucrurile, lucrurile sunt foarte bine explicate în propunerea noastră și dacă doriți putem să mai discutăm în continuare. Mulțumesc foarte mult. Da, o să discutăm, într-adevăr, uh, Cotonou și ce se întâmplă după Cotonou uh, în curând, avem și un workshop și așa mai departe. Aș dori să mulțumim celor doi invitați pentru prezența lor aici. A fost foarte interesant și ne țineți la curent. Acum vă rog să părăsiți sala, cu excepția coordonatorilor și acelor celor care pot să rămână. Comisia ordinară continuă la ora 9. Dragi colegi, uh, să veniți dacă doriți uh, la 6 și jumătate, așa cum am spus și de dimineață, An părăsește comisia noastră și avem uh, uh, o mică petrecere, nu pentru a sărbători, ci pentru a marca plecarea ei de la noi, de la comisie.